Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine să deschid această ședință a grupului nostru de lungru. Vom vorbi astăzi despre Europa Justiției, și îmbunătățirea democrației și certitudinii juridicii la nivel național, local și european. Permiteți-mi mai întâi să vă urez bun venit aici, la Parlamentul European. Co-președintele acestei ședințe este domnul Mendes de Vigo. Urez bun venit și raportorului pe tema noastră de azi, domnul Asan. Eu sunt Rena Gaidușcova și fac parte din Senatul Republicii Cehe. Permiteți-mi să vă explic pe scurt uh, cum vom proceda. Dezbaterea se va supune acelorași reguli ca și cele ale ședințelor plenare. Adică voi da mai întâi cuvântul uh, a doi membri din parlamentele naționale și apoi unui deputat din Parlamentul European. Uh, și aceasta în ordinea în care veți cere cuvântul uh, prin intermediul formularelor portocalii. Secretariatul va mm, întocmi lista vorbitorilor Vă rog frumos să luați cuvântul pe scurt. Ca și în penară, aveți la dispoziție aproximativ 3 minute. Și acum aș dori să dau cuvântul domnului raportor, domnul Afsan. Vă rog. Mulțumesc. Doamnă președinte, este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici. Doresc să spun câteva cuvinte despre subiectul pe care îl discutăm la acest grup de lucru. După cum știți, obiectivul nostru este acela de a crea o zonă europeană a justiției pentru ca sistemele juridice ale statelor membre să funcționeze și să coopereze în mod eficient dar bineînțeles respectând diferitele tradiții juridice. E un pas important înspre o un spațiu european al justiției este recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești. Această recunoaștere reciprocă a hotărârilor judecătorești necesită ca statele membre să aibă încredere în sistemele juridice ale celorlalte state membre și astfel uh, uh, s-ar putea la o parte uh, procedura excuator în acest domeniu. Dacă se ajunge la această încredere în domeniul juridic, se pot acoperi domenii ca testamentele și dreptul familiei. Trebuie să facem uh, mai multe progrese și în aceste domenii. Doar apoi se poate aborda problemele uh, legate de dreptul penal, dar avem și uh, Um, drept admin, dreptul administrativ, cum sunt recunoașterea drepturilor uh, uh, acuzaților și așa mai departe. În orice caz, ceea ce este important este sporirea încrederii, încrederii între statele membre. În acest obiectiv, Comisia um, a inițiat anumite măsuri în acest sens. Un alt element uh, foarte important este acela al standardelor comune. apropierea legislației statelor membre în diferite domenii are procedurilor uh, trebuie să fie obiectivul nostru. A, um, terorismul, uh, crima organizată um, de tip transfrontalier, precum și activitățile criminale împotriva unor uh, interese economice importante, trebuie să beneficieze de prioritate. Uh, trebuie uh, să se ajungă la mai bună recunoaștere reciprocă a hotărârilor de justiție, iar în domeniul dreptului civil, uh, același obiectiv uh, trebuie să aibă câștig de cauză prin um, standarde apropiate și pe lângă um, recunoașterea reciprocă a hotărârilor, trebuie să se faciliteze accesul la tribunale, la procedurile din acestea. Uh, Uh, prin ajutor juridic, uh, eliminarea barierelor lingvistice sau accesul la registre. Am dori uh, să discutăm în profunzime anumite elemente. Există probleme legate de recunoașterea reciprocă a hotărilor judecătorești? 2. Cum poate recunoașterea reciprocă și încrederea pot fi îmbunătățite? Și 3 cum uh, poate fi uh, îmbunătățit accesul persoanelor la tribunale? Sper că vom avea o discuție foarte interesantă. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc, domnule Afsan. Sunteți parlamentar în Suedia. Și acum, după ce am ascultat introducerea um, domnului Afsan, și acum dau cuvântul lui Stanislav Iacuci din Seimul polonez. Vă rog. Szanowna Pani Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vii dintr-o țară în care accesul la justiție nu a fost întotdeauna uh, un lucru care venea de la sine. Uh, este important pentru cetățenii noștri să știe că trăiesc într-o țară acum statul de drept este un principiu de bază și în care hotărârile judecătorești sunt previzibile și responsabile. Din ce în ce mai mulți oameni eh, își dau seama cât eh, au de beneficiat de pe urma unei Europe Unite, nu doar eh, când călătoresc sau când urmează cursuri la alte universități, ci beneficiază de globalizare, accesul la internet, iar companiile uh, oferă servicii în, uh, la nivel internațional. Programul de la Stockholm uh, menționează Europa Justiției, lucru care are o, um, este foarte important pentru, ce, pentru um, întreprinzători. Dorim să respectăm tratatele, dar și să beneficiem de pe urma pieței comune și trebuie să trecem peste obstacolele care stau în calea uh, recunoașterii reciprocă a tuturor actelor juridice în toate statele membre. Trebuie de asemenea să promovăm relațiile cu țări terțe și astfel ne putem asigura că interesele cetățenilor noștri sunt uh, apărate. Trebuie de asemenea să um, ținem cont uh, de relațiile bilaterale precedente dintre statele membre și țări terțe. Trebuie de asemenea să găsim cel mai bun echilibru pentru ca interesele naționale să fie luate în considerare. Susțin din toată inima principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești, uh, care trebuie să stea la baza cooperării noastre în Uniunea Europeană, dar nu trebuie să uităm faptul că trebuie să respectăm tradițiile juridice diferite ale statelor membre. Și în acest context uh, trebuie să spun că am dubii dacă această regulă a recunoașterii reciproce trebuie să fie extinsă și la hotărârile administrative. Acest precedent a fost creat pentru cooperarea uh, judecătorească și considerăm că se vor respecta standarde mai înalte. Hotărârile uh, judecătorești în cazurile administrative sunt mai automate și acest lucru înseamnă că recunoașterea reciprocă este mai riscantă. Dacă dorim uh, să scăpăm de procedura execuator și în alte domenii, domenii de interes comunitar, acest lucru ar putea însemna că sistemul judecătoresc va funcționa mai bine în Uniunea Europeană. Dar dacă dorim să facem acest lucru, trebuie să punem în comun experiențele noastre, să le discutăm și să facem schimb de bune practici. Cel mai important lucru este încrederea încrederea în celelalte state membre, o provocare imensă pentru noi toți. Voi încheia, doamnă președinte, spunând că noi facem legea care apoi este aplicată. Și iată, este o, o provocare și pentru politicienii prezenți aici. Sper că vom crea un exemplu bun, că vom arăta că putem avea încredere unii în ceilalți și acesta va fi cel mai bun mesaj pe care putem transmite cetățenilor pentru ca ei să înțeleagă că aceleași standarde se aplică peste tot. Požádám o Aș vrea să-i rog pe toți vorbitorii care urmează să respecte limita de timp. Urmează acum domnul Alberto Maritati din Senatul Italiei și după aceea domnul Andrew Brons de la Parlamentul European. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să adaug uh, ceva la ceea ce au, am spus deja în plenară. Eu cred că Uniunea Europeană are trebuie să uh, acționeze mai rapid pentru că a înregistrat întârzieri în uh, programul de organizare a ceea ce aș numi eu lupta împotriva crimei organizate, adică organizarea împotriva sau în favoarea apărării libertății cetățenilor europeni. Și în acest scop nu mai trebuie să analizăm fenomenele criminale care uh, au un caracter internațional din ce în ce mai clar nu trebuie să se mai repete ceea ce s-a întâmplat uh, deja uh, în momentul în care Uniunea Europeană este um, pradă crimei organizate. Sunt lucruri care se întâmplă deja Uh, și economia noastră are de suferit de pe urma acestor fenomene. Trebuie deci să reacționăm în mod serios, nu doar teoretic. Înseamnă că trebuie să realizăm ceea ce um, s-a propus deja sau s-a experimentat chiar în statele membre, de exemplu în Italia despre care voi spune câteva lucruri sau au fost deja lucruri indicate de Uniunea Europeană prin recomandări uh, sau chiar decizii. E vorba de echipele comune de poliție judiciară care trebuie să devină realitate în toate statele membre, pentru că criminalitatea este internațională și de exemplu, dacă cinci persoane uh, sunt urmărite penal în Calabria, în sudul Italiei, acestea pot să ajungă în Germania. Dacă apare trafic de cocaină în Albania, dacă acest trafic ajunge în Italia, uh, această cocaină vine din Columbia și apoi uh, cantități foarte mari, tone întregi din această substanță ajung în centrul sau nordul Europei. Cum putem face pentru a lupta unor, împotriva astfel, unor astfel de organizații internaționale? Uh, e nevoie de o poliție a Uniunii Europene. Avem uh, Europolul, dar nu este suficient. Trebuie de aceea să redefinim acest Europol și să-i dăm prerogative clare. Eurojust uh, trebuia deja de mult să devină centru de coordonare e nevoie urgentă de o bază de date cu informații internaționale la nivel european. Este nevoie stringentă um, de un organism judiciar care să coordoneze aceste acțiuni. Nu e vorba aici de privarea statelor membre de prerogativile lor sau de suveranitatea lor. E, trebuie să îmbunătățim, să susținem uh, Uh, aceste suveranități internaționale. Trebuie să luptăm cu adevărat împotriva întârzierilor pe care le-am înregistrat deja și trebuie să luptăm împotriva neîncrederii țărilor eurosceptice, pentru că astfel nu vom face decât să ajutăm nu doar Uniunea, ci și tuturor statelor membre. Deci avem nevoie de baze de date, de Eurojust, de informatizare la toate nivelele. Uh, trebuie să dăm acestor organisme mai multe prerogative și și nu trebuie să mai amânăm aceste acțiuni. Dar atenție, trebuie să definim limitele uh, responsabilității fiecăruia și nu se poate concepe astfel de organisme internaționale. Am uitat să adaug o procuratură internațională europeană pentru a transmite date și informații din întreaga Uniune Europeană pentru a crea un centru de informații pentru procuraturile naționale. Deci avem nevoie de organisme, instituții utile, eficiente, dar care nu pot să uh, acționeze bine decât cu garanții de corectitudine în aceste funcții, de responsabilitate. Și Comisia Europeană trebuie să aibă rol de lider în acest sens sau un alt organism uh, care să fie mandatat de aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul uh, Brams, membru al Parlamentului European, are cuvântul. O zonă de comerț uh, comuna are nevoie de un sistem juridic unic, ceea ce nu este adevărat. Iată, în Marea Britanie există trei sisteme juridice și lucrurile se desfășoară cum trebuie. În ceea ce privește dreptul contractual, eh, depinde de locul unde a avut loc tranzacția pentru a se stabili care, legis- care eh, drept se aplică Ați, am primit un uh, document din partea trei comisii ale Parlamentelor Europene în care se sugera că ar trebui să avem uh, o legislație contractuală unică la nivel, um, la nivel european. Um, în Marea Britanie, sistemul um, uh, dreptului s-a dezvoltat pas cu pas pe pe parcursul secolelor și pentru noi este înfiorătoare perspectiva ca acest drept uh, britanic să fie înlocuit de unul european. Se sugera și posibilitatea uh, unui uh, sistem penal unic care ar însemna să renunțăm la sistemele noastre proprii, de exemplu cel al Marii Britanii care Uh, care, după, după părerea mea, este cel mai corect uh, pentru acuzat prin sistemul um, interogatorului încrucișat. Sistemul britanic uh, ar, ar fi, electoratul britanic ar fi foarte zgutui, zguduit dacă aceste două schimbări um, ar avea loc. Nu cred că suveranitatea națională trebuie să fie știrbită și nici suveranitatea dreptului național. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum domnul Slopnik de la Parlamentul Sloven are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Republica Slovenă planifică programul multianual privind JAI pentru 2010-2014. Noi am fost tot timpul activi. S-au luat deja primele, s-au făcut deja primii pași în cadrul președințiilor slovene și portugheze. În uh, cadrul grupului comun am discutat uh, obiectivele comune privind zona de, de securitate, justiție, și vreau să vă spun că documentul de la Portoroș a avut orientări generale privind, a conținut orientări generale privind acțiunile noastre viitoare. Protecția judiciară trebuie să fie sporită, iată de ce avem nevoie de recunoaștere reciprocă. Instanțele din uh, instanța, hotărârile instanței din țara de origine trebuie să aibă întâietate, ceea ce va da ceea ce va spori încrederea în sistemul judiciar și va fluidiza procesul judiciar. Pentru acest lucru însă avem nevoie de a pune baze, anumite baze, cum ar fi uh, dreptul la mijloace juridice și mijloace de acțiune juridice și armonizarea legislației în ceea ce privește mm, chestiunile civile și economice, trebuie să încercăm să renunțăm la procedura execuator sau, orice, sau la orice alt proces uh, care care mm, ar uh, împiedica hotărârile luate în state străine. Uh, iată de ce avem nevoie de o abordare pragmatică. Ar trebui să acționăm în mod coerent și să respectăm principiul uh, subsidiarității și proporționalității. În egală măsură, trebuie să ținem cont de uh, procesele care sporesc încrederea reciprocă, cum ar fi creșterea standardelor, cum ar fi, printre care se numără și dreptul la interpretare. Republica Slovenă sprijină decizia cadra Consiliului privind dreptul la interpretare cu mici schimbări. E vorba de dreptul la notificare, la înștiințare sau uh, perioada de deținere și așa mai departe. Formarea folos- uh, utilizatorilor, precum uh, și crearea unei rețele penale, cum ar fi Eurojust, reprezintă elemente foarte importante. Mai mult, formarea și învățarea sistemelor juridice ale altor țări sunt la fel de importante, fiindcă acest lucru sporește încrederea reciprocă la nivelul statelor membre. Vă mulțumesc! Děkuji eh, panu Slopnikovi. Mulțumesc foarte mult, domnule Slopnik. Următorul vorbitor este Lord Bonus din, din Camera Lorzilor și apoi uh, un reprezentant al Parlamentului Lituanian. Astfel încât vă rog să mai să vă mai înscrieți la luarea cuvântului. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, și îmi cer scuze că stau jos, dar acesta este un grup de lucru și eu lucrez mai bine stând jos. Uh, eu uh, sprijin uh, o zonă europeană de justiție, securitate și libertate este de la sine înțeleasă, este de la sine înțeles și spusele mele sper să nu se opună acestei înțelegeri. Cred că obiectivele noastre pe care dorim să le obținem prin programul de la Stockholm sunt demne de admirație, dar așa cum am spus și mai devreme, cred că acest program are nevoie să stabilească foarte clar prioritățile, iar în acest grup eh, noi ne ocupăm de generalități. Cred că există elemente specifice care ar putea uh, Uh, fi, care ar putea spori drepturile cetățenilor la nivel european. S-a vorbit de, deja despre unele dintre ele. Este vorba de eliminarea procedurii ex, um, Acest, uh, acest lucru ar aduce avantaje cetățenilor care uh, um, au procese transfrontaliere și înlesnește mai ales procedurile penale pentru a ne asigura că drepturile sunt respectate pe tot teritoriul european. Noi suntem pentru toate acestea, ceea ce nu înseamnă totuși armonizarea dreptului penal la nivel european. Ne confruntăm cu probleme în momentul în care avem un program care conține elemente specifice ca acestea două pe care vi le-am prezentat și ne îndreptăm către generalități. Se fac uh, mențiuni de la chestiuni cum ar fi testamentele, de pildă, care aici avem deja o propunere a comisiei și se desfășoară o, o, o evaluare în acest sens. A, un uh, certificat european privind succesiunea ar fi foarte, ar fi foarte important la nivel european. Și iată, acesta ar fi un instrument foarte folositor și foarte rentabil pentru cetățenii europeni. Dar um, unele direcții pe care ni le propune Comisia sunt foarte uh, greu de urmat într-o Uniune Europeană cu 27 de jurisdicții diferite. Iată de ce sunt de părere că uh, uh, cu toții Bineînțeles, trebuie să fim de acord cu măsuri împotriva crimei organizate, a traficului de persoane și a migrației, dar aceste măsuri nu pot fi puse în aplicare imediat și atunci trebuie să vedem ce putem uh, face practic pentru a ajuta pe cetățenii în viața de zi cu zi? V-am dat două exemple, deja trei de fapt, și uh, vă spun că mai sunt și altele. Cred că acest grup de lucru ar trebui să uh, analizeze uh, și, și să recomande aceste uh, soluții posibile în, uh, în plenarea următoare. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Acum, Iulius Sabatovskas din Lituania, ultimul vorbitor până acum. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Programul pune accent pe importanța recunoașterii reciproce a sentințelor în, în cazul dreptului civil, aceste hotărâri trebuie să fie adoptate fără măsuri intermediare. Suntem, pen, suntem pentru eliminarea procedurii ex-ecuator, care adesea este necesară pentru a pune în aplicare hotărâri luate în uh, alte state membre decât cele în care sunt aplicate. Ar trebui uh, să avem în considerare aici și alte chestiuni juridice, cum ar fi uh, testamentele, succesiunile, divorțurile. Lituania percepe în mod pozitiv uh, aplicarea recunoașterii reciproce în chestiuni administrative, cel puțin în unele chestiuni administrative. În ceea ce privește aplicarea justiției la nivel european și, și eliminarea piedicilor în calea recunoașterii reciproce, ar uh, trebui să adoptăm instrumente autentice. Trebuie să existe un oarecare control în ceea ce privește aceste instrumente și avem nevoie să înregistrăm progres în egală măsură în ceea ce privește situații de, de uh, conflict juridic aici. Trebuie să ne ocupăm de cazuri Uh, civile și contractuale. Ar putea să avem unele modificări în ceea ce privește formularea, pentru că s-ar putea ca uh, nu toate conflictele provenite din. Uh, nu toate hotărârile conflictuale să poate fi rezolvate. Ar trebui să avem unele norme și standarde privind procedurile civile în ceea ce privește recunoașterea reciprocă. Trebuie să subliniem faptul că uh, nu este limpede dacă normele interne vor fi armonizate. Noi suntem de părere că a, această dispoziție trebuie formulată mai limpede. În egală măsură ar trebui să clarificăm situația protecției relațiilor contractuale. Lituania nu este de acord cu armonizarea normelor materiale în dreptul contractual. În egală măsură este extrem de important ca în, lupt în combaterea crimei organizate, victimele să fie protejate prin diverse metode. În cum ar fi um, despăgubirile și altele. Aceste dispoziții ar trebui să fie formulate astfel încât statele membre să aibă mai multă putere decizionară uh, și să țină cont de sistemele de drept din statele membre. Děkuji za to vystoupení a ještě se spojená při... Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Domnul Tadeusz Swiefka de la Parlamentul European a cerut cuvântul. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc din toată inima pentru posibilitatea de a face un schimb de opinii în ceea ce privește o zonă de justiție comună la nivel european. Cred că este o ocazie nemaipomenită de a de a ne da seama care este părerea parlamentelor naționale. Uh, la Comisia Juri, unde sunt membru, nu știm exact care este situația la parlamentele, în parlamentele naționale. Eu sunt raportor la Parlamentul European privind revizuirea documentului Bruxelles 1 privind dreptul contractual și dreptul civil. Tot ce s-a spus astăzi eh, mi este foarte folositor, va fi foarte folositor în momentul în care voi, voi redacta acest raport. Aș dori să vă împărtășesc eh, și câteva din părerile mele. În primul rând, sunt eh, într totul convins că că la, la ora actuală avem nevoie de o cooperare dinamică în ceea ce privește um, construirea, crearea unei, cult- unei culturi juridice europene. Bineînțeles, statele membre diferă um, în ceea ce privește um, moștenirea juridică. Sunt, cu tot, sunt întru totul conștient de acest lucru și, bineînțeles, modul în care sistemele de drept funcționează la nivelul statelor membre diferă și el. Iată de ce încrederea reciprocă uh, nu este deplină, nu este în proporție de 100%. Dacă dorim ca programul de la Stockholm să fie încununat cu succes, atunci trebuie să depunem unele eforturi. Aceste încercări nu sunt primele în acest domeniu, iar dacă dorim ca acest program să aibă succes, trebuie să existe încredere reciprocă. Aș dori să Vă fac o solicitare, estimați membri ai Parlamentelor Naționale. Și anume, în activitatea dumneavoastră, din statele dumneavoastră, vă rog să vă amintiți cât de important este să avem o cultură juridică la nivel european. Extrem de important aici este punerea în aplicare. Aici nu este vorba doar de calitatea punerii în aplicare, cât și de ritmul punerii în aplicare a legislației europene. Știm foarte bine că adesea suntem codanși în ceea ce privește respectarea termenelor sau a calendarelor oficiale. Sunt unele țări care nu aplică cu prea multă rapiditate regulamentele sau directivele europene, ceea ce suminează uh, încrederea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană. În ceea ce privește eliminarea principiului ex-ecuator, mă bucur că sunteți pentru această idee, care, după părerea mea, va înlesni funcționarea sistemului juridic, va uh, micșora procedurile și perioadele de așteptare vor fi și ele reduse. Din ce am uh, auzit uh, de la reprezentanții guvernelor statelor membre, avem nevoie în egală măsură și de un sistem de control în ceea ce privește aplicarea hotărârilor judecătorești. Apoi, uh, trebuie, bineînțeles, să dezvoltăm acest sistem de, de control. Aș dori să fac referire în egală măsură la faptul că noi ne desfășurăm activitatea într-o diversitate juridică extraordinară. Sistemul juridic uh, diferă foarte mult de cel continental. Acestea fiind spuse, toate acestea nu ar trebui să ne împiedice încercările noastre de a îmbunătăți și armoniza sistemul juridic. Nu înseamnă că vorbim aici de uniformizarea acesteia, ci doar de îmbunătățirea lui. Acest lucru nu înseamnă că uh, pentru aceleași infracțiuni avem nevoie de o condamnare sau o sancțiune cu închisoarea per, uh, unică la nivel european, dar în anumite domenii, cum ar fi combaterea criminalității, am putea să ne gândim la proceduri uniforme, mai ales în ceea ce privește granițele externe sau în ceea ce privește traficul cu ființe umane sau uh, traficul de droguri în aceste domenii am, ar trebui să aplicăm cât mai repede, cu putință, soluții comune. Trebuie să discutăm toate acestea și sunt convins că um, avem multe puncte comune aici. Dacă îmi amintesc eu bine, acum un an, am uh, discutat îndelung uh, modul în care să sancționăm uh, infracțiunile împotriva mediului înconjurător, uh, împotriva naturii. Um, această dezbatere a fost foarte înflăcărată, s-a vorbit despre posibile sancțiuni la nivelul statelor membre. Statele membre uh, au vorbit despre diversele măsuri pe care le aplicau. Cu toate acestea, însă am reușit să ajungem la un consens, un consens pe care toată lumea, o soluție pe care toată lumea a acceptat-o ceea ce ne dovedește că dacă dorim uh, cu adevărat, putem să ajungem la o soluție comună, unde e voință, e și putință. Iată, deci, vă rog un lucru, pentru că nu ne întâlnim prea des, o dată pe an numai, vă rog să sporim cooperarea între unele comisii la, la nivelul parlamentelor naționale și comisia noastră juridică. Această solicitare ne-a fost făcut, ne, ne presează și prin prisma ratificării statutului de la Lisabona, care se va întâmpla în curând. Dacă dorim să, să fim buni legiuitori, atunci trebuie să facem acest lucru. Eh, eh, Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și acum dau Uh, cuvântul domnului Mentes. Vă mulțumesc, doamnă copreședinte. Sunt de acord cu părerea coordonatorului de la Comisia pentru Probleme Juridice, și anume că este nevoie de o asemenea reuniune. Cooperarea dintre deputații uh, parlamentelor naționale este foarte important, mai ales într-un moment ca acesta, premergător intrării în vigoare a Tratatului Lisabona, când uh, este pusă în discuție și, și rolul parlamentului, parlament, parlamentelor naționale. Am fost membru COSAC timp de 18 ani și este o instituție foarte utilă, dar nu uh, servește acest scop. Uh, dezbaterile sunt mult mai generale. De aceea, în ceea ce vrește reglementarea propusă de David Martin, care va fi analizată săptămâna viitoare în uh, plenară, vom introduce un articol care să faciliteze această reuniune interparlamentară pentru a putea, pentru ca și Comisia pentru Libertăți Civile să vină să ne vorbească privind uh, chestiuni care ne afectează pe, pe toți și pentru care trebuie să găsim soluții. Noi suntem deputați, uh, desigur, și rolul nostru este să îmbunătățim condițiile de viață ale cetățenilor, să găsim soluții la problemele lor. Foarte adesea, soluțiile nu sunt uh, foarte, nu beneficiază de o publicitate foarte bună în toate statele membre. Se poate întâmpla în domeniul uh, agriculturii ecologice, precum și în uh, domeniul pe care îl discutăm noi. Cred că Uniunea Europeană, cel puțin în trecut, a s-a axat pe probleme de piață, dar nu s-a redus la acest aspect. Nu a fost doar un supermagazin uriaș. Exista și un proiect politic în, în spatele acestuia și de multe ori trebuie să facem progrese în domenii mai practice înainte să ajungem la abordarea altor aspecte. Astfel s-a întâmplat că politica de vecinătate a, făcut, a devenit o parte integrantă a politicii comunitare. Dacă avem de-a face... Nu... Este suficient să vedem exemplul uh, politicii în domeniul securității uh, externe. Noi ne vom ocupa și de programul Stockholm programul Haga n-a fost probabil uh, atât de... n-a avut un succes atât de mare pe cât am fi dorit. Au existat unele neajunsuri. Dar așa se poate realiza progresul uneori prin salturi, prin poticniri și apoi salturi. Uh, Poate că chestiunile legate de justiție ar trebui să nu mai facă parte din pilonul 3, ci să facă parte din uh, politica generală comunitară. au apărut, uh, domnule raportor, multe probleme asupra cărora putem să înregistrăm progrese. În final, ce fel de acord uh, vizează Consiliul? Eu cred că obiectivul nostru de a face în așa fel încât comunitatea europeană să aducă o valoare în plus pentru cetățean ar putea să se asemene din, cu ultima scenă din filmul Casablanca. Humphrey Bogart spune că acesta poate fi începutul unei frumoase prietenii. Problema este că nu suntem întotdeauna pe aceeași lungime de undă cu Comisia, dar credem că acesta poate fi uh, începutul unei frumoase prietenii în uh, direcția rezolvării problemelor cu care se confruntă cetățenii. Vă mulțumesc. Já děkuji samozřejmě, mě těší ta pochvala, děkuji, děkuji za ta slova. Vă mulțumesc foarte mult pentru frumoasele cuvinte. Aș uh, uh dori să vă întreb dacă mai este cineva care dorește să ia cuvântul. Văd că cineva ridică mâna. Mă numesc Man Manuel Alvandea. Sunt vicepreședinte al Comisiei pentru Justiție din Congresul Spaniol. Aș dori să vă spun câteva uh, chestiuni care mă preocupă pe mine. În Spania am avut Uh, recent o recrudescență a infracționalității care afectează minorii și trebuie să abordăm și problema răspunderii penale a minorilor. Această problemă poate fi armonizată între statele membre. Cred de asemenea că ar trebui să decidem care sunt răspunderile părinților dacă răspund sau nu de acțiunile copiilor lor, dacă sunt răspunzători penal. De asemenea, trebuie să armonizăm anumite obligații ale familiilor, precum și reglementările în domeniul uh, uh, dreptului conjugal, chestiune legate de separare și divorț. De asemenea, este nevoie să facem eforturi de stabilirea unei politici comune în domen domeniul imigrației. Controlul riguros de către toate statele membre a imigrației ilegale. Aceasta este propunerea mea. Thank you, Madam President. I'm, I'm tempted or persuaded by your fellow chairman. Vă mulțumesc, doamnă președinte Antevorbitorul a vorbit despre armonizare și, cu tot respectul, tocmai aceasta este dificultatea cu care ne confruntăm atunci când abordăm subiecte cum ar fi armonizarea dreptului în domeniul matrimonial în ceea ce privește proprietatea uh, matrimonială. Uh, acest lucru ar putea să, uh, oricât de, de bun ar fi acest lucru, nu se poate realiza. Când am uh, luat cuvântul mai devreme, voiam să spun că noi trebuie să găsim niște obiective uh, specifice realizabile. Nu înseamnă că nu pot fi explorate și alte posibilități, dar pe lista noastră de priorități trebuie să se regăsească obiective realizabile, realizabile pe termen scurt. Mă adresez colegului care a făcut uh, referire la Regatul Unit. Sper că nu am fost uh, interpretat în sensul că aș fi eu împotriva programului Stockholm. Noi suntem pentru acest program, însă ar fi nerealist să presupunem că multe dintre uh, problemele la care dorim să găsim soluții comune sunt de fapt chestiuni spinoase și care necesită mult timp și ar necesita uh, armonizarea uh, legislațiilor a 27 de state. Uh, Regatul Unit fiind uh, bazat pe um, sistemul uh, common law ar face lucrurile și mai dificile. De aceea acces, accentul pus pe încrederea reciprocă, pe drepturile procedurale, acestea sunt chestiuni specifice și realizabile, nu simple aspirații. Vă mulțumesc. Sunt convinsă că aveți dreptate. Văd că a mai ridicat cineva mâna. Cum vă numiți? Vă mulțumesc foarte mult. Cer scuze că vă rețin mai mult decât uh, era prevăzut în această sală. Avem uh, timp până la ora 7 seara, de aceea am să abuzez de prezența dumneavoastră. În ceea ce privește cele spuse privind Regatul Unit, nu v-am interpretat cuvintele în sensul în care ați fi împotriva programul, programului Stockholm. Voiam să spun că există unele opinii eurosceptice britanice care sunt împotriva unor soluții de armonizare. Însă acest lucru are drept efect ca noi să ne mobilizăm, să căutăm mai departe uh, puncte comune. În ceea ce privește colegul din Spania, credem că președinția spaniolă va fi foarte interesantă. Deja sunt entuziasmat privind următoarea reuniune sub președinția spaniolă. Aș dori să mai adaug față de cele spuse anterior câteva cuvinte despre poziția Parlamentului European privind recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești în acele domenii asupra cărora statele membre au uh, convenit că Uniunea Europeană deține un monopol, ca să spunem așa. Adică acele domenii asupra cărora poate decide Comisia Europeană, asupra cărora com Comunitatea Europeană poate decide. Am uh, adoptat anul trecut un raport privind anumite, anumite spețe. Dacă este de acord și Comisia Europeană, cazuri în care statele membre vor putea încă să aibă un contract cu o țară terță, inclusiv în uh, domenii care cad sub competența exclusivă a Uniunii Europene. Ce înseamnă acest lucru? Faptul că nu trebuie întotdeauna ca Comisia Europeană să se pronunțe asupra tuturor celor întâmplate în statele membre. Unele detalii pot fi de interes pentru două sau trei state membre, sau pot să intereseze un singur stat membru plus un stat terț, o țară terță. Și dacă există interese, interese de ordin geografic sau um, există justificări istorice, atunci un stat membru trebuie să primească unda verde pentru a încheia un contract cu o țară terță, chiar dacă nu dorește uh, întreaga comunitate să, facă parte, să fie parte la un asemenea contract. Acest lucru dovedește faptul că noi avem o abordare foarte pragmatică și dacă ar fi să continuăm pe acest drum, înseamnă că acest drept comunitar pe care îl uh, elaborăm va sluji mai bine intereselor cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul senatorului Alberto Maitanti din Italia. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu, vre- președinte, nu vreau să abuzez de răbdarea colegilor, nici de a dumneavoastră, dar profit de faptul că ne rămâne încă mult timp la dispoziție pentru a pune o întrebare adresată tuturor și președinției. Am spus, suntem cu toți de acord pentru a iniția un nou tip de cooperare, um, de implicare, cu implicarea parlamentelor naționale, conform prevederilor noului tratat. Am ascultat intervențiile colegilor, uh, Mm, care au abordat chestiuni foarte importante în legătură cu dreptul civil, mm, domenii pe, mm, care privesc pe minori, imigranți și așa mai departe. Mă întreb, care va fi efectul acestei contribuții de valoare, după părerea mea? Ce se va întâmpla? Cu, care vor fi rezultatele acestei discuții? Bineînțeles, nu aștept un răspuns direct, imediat, dar dacă uh, dorim să ne angajăm pe această cale, aș dori ca la Parlamentul European uh, cineva să elaboreze ceva pe baza uh, acestei discuții, pentru că dacă nu, uh, pentru noi nu va fi decât o ena ședință la care am discutat, dar nu se va întâmpla nimic cu ceea ce s-a spus aici. Deci spun că ar fi bine uh, să mm, uh, creionăm o strategie care să ne garanteze că contribuția noastră va duce la rezultate. Deci să-i uh, informăm uh, pe colegii parlamentari de punctul de vedere al Comisiei de Resort sau Parlamentului European de în legătură cu contribuțiile noastre și cum putem să cooperăm în continuare pe aceste teme și ce idei trebuie uh, Uh, puse uh, pe plan, în planul al doilea. Mulțumesc! A, než dám slovo zpravodaji, tak si dovolím přece... Vă mulțumesc și înainte să dau cuvântul raportorului, aș dori să vă prezint eu o observație. Consider că vom fi cu toții de acord cu faptul că justiția și aplicarea legii este un, o dorință a tuturor cetățenilor uh, europei. Și se, se așteaptă la acest lucru din partea statelor membre, ca state și ca națiuni, dar se așteaptă la acest lucru și din partea Uniunii Europene și cred că este răspunderea noastră să căutăm uh, moduri de a atinge acest obiectiv. Sigur că programul Stockholm reprezintă o uh, unealtă utilă. Și acum doresc să mă refer la uh, ce spunea domnul Maitati și anume, într-adevăr avem nevoie de o structură care să permite dezvoltarea în continuare a anumitor chestiuni. M-am referit deja la COSAC. Experiența de 20 de ani a COSAC ne uh, demonstrează faptul că atunci când se discută anumite chestiuni în cadrul comisiei uh, competente, și anume uh, comisiile parlamentelor naționale, atunci, într-adevăr, suntem în măsură să găsim niște puncte comune și să găsim uh, modalități de atingerea unor obiective comune. Cred că în ceea ce privește mm, uh, securitatea și justiția și în domeniul juridic în general, este nevoie de o structură similară COSAC, o structură sau platformă prin care să putem căuta puncte comune și pași concreți pentru avansarea în această direcție. Acum doresc să dau cuvântul raportorului care va uh, prezenta un rezumat al dezbaterii de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Pentru început, început, uh, observ că există mult consens în ceea ce vrește ambițiile de abolire a principiului uh, uh, execuator, chiar dacă mai există câteva obstacole de învins. S-a spus că ar putea exista diferite priorități în ceea ce privește recunoașterea hotărârilor judecătorești din uh, diferite țări, dar pot, fi, uh, pot exista probleme și legate de anumite tipuri de hotărâri. Cu toate acestea există um, o uh, bună seamă de consens. Cred că am putea avansa mai mult în direcția armonizării și s-a făcut deja referire la diferite domenii juridice eu m-aș uh, referi uh, acum la domeniul um, dreptului familial și aici pot apărea diferite probleme. Noi am pus accent pe procedura execuator, deoarece o considerăm considerăm eliminarea acestui principiu un pas important pentru atingerea obiectivului nostru, deoarece atunci când uh, se aliniază diferitele sisteme juridice din diferite state membre și cetățenii uh, statelor membre se apropie, atunci este evident să luăm în discuție și alți pași. În ceea ce privește chestiunile specifice legate de desfințarea procedurii execuator, e nevoie să discutăm probleme cum ar fi securitatea juridică, am auzit că există diferit, diferențe între diferitele sisteme naționale. Există tradiții naționale diferite, dar încercăm cu toate acestea să le aliniem. Acesta ar fi uh, rezumatul meu pentru discuțiile de astăzi. Vă mulțumesc. Děkuji také našemu panu zpravodaji a než ještě... Mulțumim. Și înainte de câteva observații tehnice, dau cuvântul domnului Mendes de Vigo. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul raportor a rezumat foarte bine discuția. Sper că mâine, în concluziile care vor fi redactate în această seară, vom uh, putea regăsi uh, ceea ce s-a spus, dar aș dori să fac o sugestie în legătură cu ceea ce ați spus la sfârșit. Colegul din, și colegul din Senatul Italian acest, a spus acest lucru. Poate ar fi bine să redactăm concluziile uh, astfel încât aceste întâlniri să se instituționalizeze, pentru ca concluziile noastre de aici uh, să nu rămână fără um, efecte. Poate în concluziile dumneavoastră ați putea uh, să sugerați uh, uh instituționalizarea contactelor noastre. Cam asta ar fi. În limba mea spunem că a vorbi pe scurt uh, este mult mai bine decât uh, a ne pierde în uh, fraze prea lungi. Deci vă voi opri aici și ne vedem mâine. Da, și eu abia aștept să ne revedem mâine. Vă mulțumesc, domnule Mendes de Vigo, domnule Aftim. Uh, vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru contribuția um, constructivă la dezbateri. Doamna președinte, mulțumesc și interpreților și vă amintește că urmează o cină organizată aici la Parlamentul European, la restaurantul deputaților, în clădirea uh, Paul Henri Spac, uh, la ieșirea din sală, luați-o la dreapta și uh, coborâți la nivelul zero. O seară plăcută!